sancțiuni intră în vigoare începând cu data de, ast- de astăzi, 12 septembrie. Autoritățile italiene m-au informat că domnul Angelo uh, Iuli îl înlocuiește pe domnul Gianluca uh, Bonano începând cu data de 7 iunie. Îi spun bun venit și îi aduc aminte că uh, poate participa în condițiile prevăzute de regulamentul de procedură al Parlamentului European. Comisia Jurii, cu,